Uh, dear colleagues, if you could uh, take your places. Dragi colegi, vă rog să luați uh, loc. Uh, continuăm cu punctul 10, schimbul de opinii cu Ombudsmanul European. Tocmai are o scurtă discuție cu coordonatoarea verzilor. Deci, punctul 10, schimb de opinie cu Ombudsmanul European. Vorbim de ombudsman, am avut o mare discuție filozofică cu privire la titlul acestei funcții, dar nu am să mai intru în detaliile acesteia. Emilia Really, poți să folosești titlul pe care îl vrei. Principalul însă este că avem un ombudsman foarte bun, unii o cunoașteți probabil deja pe Emily O'Reilly, ați lucrat deja cu ea și este un moment bun de a avea un schimb de opinii cu dânsa, în special legat de chestiuni care țin de accesul la documente și transparență, însă v-aș ruga să nu vă limitați la atât. Însă acestea, sigur, sunt domeniile cheie. Bun venit, evident. După care, iată, o rog pe Emilio Reilly să facă o scurtă prezentare de până la 10 minute, după care vor avea prilejul colegii să formuleze întrebări. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte, și pentru invitația de a fi prezentă astăzi și să vă împărtășesc aspecte ale activității oficiului meu care pot fi de interes pentru dumneavoastră datorită temelor de interes uh, comun. Numărul mare de oameni care încearcă să ajungă în Europa continuă să fie o provocare și a făcut și obiectul mai multor anchete ale ombudsmanului acolo unde este vorba de instituții sau agenții UE din mandatul meu. <clears throat> Poli- deciziile politice a statelor membre și au determinat modul în care se decizionează această situație, însă acolo unde pot îmi aduc și eu contribuție. Salut rolul dumneavoastră vital și susțin Parlamentul în crearea unor mecanisme complexe ale Frontex. Această propunere a fost acceptată de Comisie în legislația pentru crearea noii paze de coastă și colegii mei au colaborat în mod pozitiv cu agenția pentru a se asigura că mecanismul poate funcționa cât se poate de bine. De asemenea, am făcut recomandări cu privire la Frontex, cu privire la modul cărora le-a fost refuzat azilul în UE sunt tratați și aceștia sunt returnați țărilor terțe în zboruri coordonate de Frontex în coordonare cu statele membre. Mulți dintre colegii de la instituția mea și au făcut propriile investigații cu privire la aceste acțiuni de returnare. Rezultatele au fost bine primite, însă trebuie de asemenea să follow-up aici. Săptămâna trecută am uh, încheiat o altă anchetă Frontex cu privire la gestiunea accesului public la documente în conformitate cu regulamentul 1049, o solicitare din partea unui jurnalist care analiza anumite reparte de incidente din partea operațiunilor Frontex în Bulgaria. După ancheta noastră, care a vizat și inspectarea rapoartelor, și o soluție propusă, Frontex a oferit acces la aceste rapoarte de incidente și ancheta s-a încheiat cu succes. Aș dori să mulțumesc din nou Frontex pentru abordarea cooperativă. Dragi colegi, știu că această comisie a fost de asemenea foarte activă în ceea ce privește Brexitul. Până acum am primit șapte plângeri legate de Brexit. Unele au fost înaintate în numele mai multor persoane. Multe au fost deja procesate, două sunt în continuare în lucru. Am subliniat printre colegii de la Ombudsman că e nevoie de acces la documente și că posibilitatea de a căuta documente trebuie să existe pentru UE dacă am uh, raportat președintelui Juncker și secretarului general Consiliului soliciindu-le să fie cât se poate de activ în ceea ce privește transparența discuțiilor Brexit. A fost crucial ca cetățenii europeni să fie pe deplin informați uh, în măsură ce se fac progrese pentru a ști care sunt consecințele propriei vieți. Președintele Juncker, în răspunsul său, a dat dovadă de transparență unică și fără precedent. Toate documentele principale din partea UE au fost publicate la începutul discuțiilor proiectul de mandat și directivele de negociere. Nu trebuie să spun acestei comisii ce s-a întâmplat de atunci și așteptăm cu toții summitul din decembrie pentru a vedea încotro se îndreaptă negocierile, însă probabil cerile de transparență vor deveni chiar mai accentuate atunci când discuțiile vor ajunge la comerț și alte chestiuni. După cum știți, prezidez rețeaua europeană a ombudsmanilor naționali și regionale, acolo unde se discută drepturile cetățenilor și Brexit la conferința națională. Principala arhitectură rămâne în continuare neclară, dar rețeaua colegilor noștri poate să fie utilă pentru dumneavoastră și nu ezitați să luați legătura cu oficiul meu. Statul de drept reprezintă o altă provocare importantă cu care se confruntă UE, la care și această comisie se apleacă cu precădere. Este o chestiune semnificativă pentru unii din colegii din rețeaua noastră în țări unde există riscul de a nu impune statul de drept în statele membre. M-am întâlnit recent cu Adam Waldner, ombudsmanul polonez, și nu pot decât să subliniez cum uh, dânsul și oficiul lui apreciază susținerea din partea oficiului Ombudsmanului European și a tuturor instituțiilor europene pentru a impune în continuare statul de drept în arhitectura Uniunii Europene. Dragi colegi, după cum știți, multe aspecte din activitatea mea vizează regulamentul 1059 și accesul la documente publice. Știu că și dumneavoastră sunteți frustrați că regulamentul 2011 e blocat la nivelul Consiliului de ani de zile. Acest regulament trebuie revizuit pentru a respecta uh, prevederile tratatului de la Lisabona în ceea ce privește transparența. Este imperios necesar să se extindă sfera de aplicare la toate instituțiile europene, precum Banca Centrală Europeană și Curtea de Justiție, chiar dacă au propriile reguli care se aplică într-un spirit similar. De asemenea, regulamentul 1049 <clears throat> ține cont acum de toate uh, evoluțiile tehnologice de la iPhone și așa mai departe, care atunci când s-au negociat aceste uh, prevederi nu puteau fi anticipate. Încă un motiv pentru a debloca procesul. Am început o etapă de încercare pentru o procedură accelerată la documentele din instituția noastră pentru accesul la documente devine relevant atunci când procesul este prea lung. Această procedură accelerată este prevăzută pentru ianuarie. Se pune accentul în tratatul de Lisabona pe spiritul procesului legislativ. De aceea am lansat o anchetă astfel încât accesul public la documente să fie garantat atunci când se discută chestiunile la nivelul Consiliului și în Coreper. Am înaintat deja chestiuni specifice către Secretariatul Consiliului și echipa mea de anchetă s-a întâlnit cu serviciile și am lansat recent o consultare publică pentru a obține și părerea societății și a Parlamentului Naționale. De asemenea, m-aș bucura să știu care este părerea dumneavoastră. Sperăm că vom face pașii următori cu privire la această anchetă în următoarele luni. Ancheta se concentrează pe trei elemente principale, accesibilitate și caracter complet a documentelor legislative, a Consiliului publicate, coerența practicilor de elaborare între organismele Consiliului și transparența cu privire la statele, poziția statelor membre în cursul discuțiilor. Multe dosare legislative sunt amânate sau blocate în Consiliu timp de ani de zile și cetățenii au dreptul să știe care este părerea propriului guvern cu privire la aceste chestiuni legislative. Mai multă transparență la nivelul Consiliului, dar acest lucru va duce și la o tentație mai mică de a da vina pe Bruxelles, pentru că astfel cetățenii vor ști cine blochează ce anume în procesul legislativ. După cum știți, biroul Ombudsmanului European a fost creat prin tratatul de la Maastricht ca pachet pentru drepturile cetățenilor. De aceea salut uh, raportul Comisiei cu privire la cetățenie din 2017 pe care l-ați examinat și dumneavoastră aici, care încearcă să sporească participarea cetățenilor în viața democratică. Știu de asemenea că raportul Comisiei nu face ce trimitere la dreptul la a transmite petiții Parlamentului European uh, dreptul de a face solicitări către oficiul imbuțmanului. Sunt drepturi fundamentale și și Comisia are responsabilitatea de a promova aceste drepturi în rândul tuturor europenilor. Sperăm că aceste lucruri se vor găsi în raportul următor. Știm că și Parlamentul face presiuni pentru că acestea să fie incluse. Mulțumesc încă o dată pentru invitația mea în această dimineață. Mulțumesc foarte mult. Iată că acum putem începe schimbul de opinii cu Uh, Ombudsmanului European, Sofie Intevel, pentru început. Mulțumesc, mulțumesc doamnei Reilly pentru prezența aici. Vis-a-vis -vis de introducerea dumneavoastră, aș dori să spun că această comisie ar trebui să invit, vă invite mult mai des și apreciez foarte mult activitatea pe care o desfășurați pentru drepturile cetățenilor și transparență. Sunteți un bun aliat. Uh, Întrebările mele se leagă doar la transparență și acces la documente. Sunt trei cazuri în speță pe care vi le-am prezentat. Într-unul ați luat deja o decizie și ați considerat în cazul unei solicitări de acces la documente adresată Comisiei că refuzul Comisiei de a face public aceste documente constituie o gestiune proastă. Este o calificare foarte serioasă și totuși Comisiei Europene nu-i pasă. Ce vom face noi așadar în această privință, ca și Parlament? Această comisie are menirea să fie o comisie politică, vorbește tot timpul de mai o mai bună legiferare, dar cel doi termeni uh, sunt opuși. Deci vom accepta acest lucru și mai sunt și alte două cazuri pe care le tratați sunt uh, pendinte în momentul de față și mă bucură inițiativa dumneavoastră cu privire la procedura accelerată, pentru că, într-adevăr, acestea sunt cazuri în care procedurile au durat foarte mult și uneori până în momentul în care primim o decizie nu doar din partea oficiului dumneavoastră, ci și un răspuns din partea Comisiei și a Consiliului, acesta nu mai este relevant. Un uh, caz uh, anume se referă la cerința guvernului britanic pentru cetățenii europeni de a avea o asigurare de sănătate cuprinzătoare, chestiune care este relevantă pentru acești cetățeni astăzi. Și apoi, contactele pe care Comisia Europeană le-a avut în cazul cu reprezentanții industriei în cazul PNR și există un e-mail în care se sugerează că IBM avea un interes în adoptarea acestei directive și discutau acest lucru cu Comisia Europeană. Avem nevoie de transparență așadar, pentru că acest lucru afectează activitatea noastră și cred că această cameră ar trebui să fie mult mai activă în aceste cazuri. Să susțină ombudsmanul european, pentru că ombudsmanul susține de asemenea activitatea noastră, dar <clears throat> să fim mai elogvenți atunci când uh, tragem la răspundere Comisia Europeană și Consiliul. Și aș mai sugera, domnule președinte, ca invitația adresată Ombudsmanului European să devină una permanentă și să ne întâlnim măcar o dată pe an. Mulțumesc! Da, sunt de acord că ar trebui permanentizate aceste schimburi. Ana Gomez. Mulțumesc, doamnă O'Reilly, pentru prezență și sunt și eu de acord uh, că ar trebui să veniți mai des pentru că constatăm că rolul dumneavoastră este unul foarte util, ar putea fi chiar mai util dacă ne-am uh, folosi mai bine de acest lucru și noi, dar acest lucru ar presupune și resurse adecvate. Eu cred că, mai ales dată fiind trista decizia Comisiei Europene de a opri rapoartele um, adresate acestui Parlament cu privire la corupție, să le treacă pe oarecare linie moartă în cadrul semestrului european, unde nu există o responsabilitate corespunzătoare sau posibilitatea de a întreba statele membre sau Comisia uh, ce fac pentru a combate corupție. Eu credem că și aceste rapoarte ar trebui să intre în mandatul dumneavoastră pentru că este vorba de statul de drept și ar Uh, ne-ar permite să ne împotrivim uh, modalității în care instituțiile și guvernele noastre pot fi capturate de această sferă a corupției. S-a menționat uh, și importanța rolului dumneavoastră în ceea ce privește accesul la documente și transparență, ceea ce ar putea fi chiar potențată prin uh, într-un raport anunțat de Comisia Europeană în ceea ce privește vizele uh, aurite, așa numitele vize aurite, pentru a submina astfel uh, Schengen și integritatea în Uniunea Europeană și acum că Comisia, în fine, a decis să elaboreze un astfel de raport, uh, Cred că acest lucru va presupune și publicarea de documente la nivel european. M-am luptat cu autoritățile din Portugalia pentru a avea acces la listele persoanelor care au beneficiat de aceste vize aurite. E vorba de peste 15.000 de uh, persoane. Uh, motivul invocat uh, fost protecția datelor, dar eu vreau doar să știu cine sunt, nu trebuie conturile lor bancare. Eu cred că este un domeniu care ar trebui să intre în mandatul dumneavoastră. Am dorit doar să-l semnalez. Ați uh, lucrat foarte bine pe cazul Frontex uh, și Bulgaria. Cred că se impune să analizați și ce se întâmplă cu acordurile pe care Comisia le negociază cu țări care nu au guverne, precum Libia, unde, iată, ne parvin știri îngrozitoare ca cea de ieri cu privire la sclavie, nu că n-am fi știut, dar se merge în continuare și nu doar Comisia, ci și unele dintre statele membre pretind că există condițiile necesare pentru a încheia astfel de acorduri ceea ce constituie o încălcare flagrantă a drepturilor omului. Și mă refer la această încălcare în termeni internaționali. Respectarea statului de drept care ar trebui să prevaleze și în relațiile internaționale, prin urmare și respectarea drepturilor omului și a drepturilor refugiaților. Mulțumesc! Mulțumesc, Roberta Metzola. Let me my colleagues in, in, in thanking you. Um, uh... Madam O'Reilly for being here uh, and being... Mă alătur și eu colegilor mei și mulțumesc doamne O'Reilly pentru prezență. Voi pune accentul pe trei probleme. Ați, uh, v-ați referit la migrație și la necesitatea de a crește eficiența protecției migranților, fie că aceștia sunt în tranzit sau în statele membre. Ați menționat uh, rețeaua ombudsmenilor. Uh, în Malta am avut o reuniune cu ombudsmanul maltez și a fost una dintre um, aspectele menționate. În ceea ce privește statul de drept, V-ați referit la reuniunea cu ombudsmanul polonez. V-aș ruga să examinați rezoluția Parlamentului European cu majoritate covârșitoare săptămâna trecută în legătură cu situația din Malta și în acest sens v-aș ruga să țineți cont de conținutul acestei rezoluții cu ombudsmanul maltez. Pentru că instituția ombudsmanului din Malta este privită foarte bine. Proasta gestiune, de exemplu, în Malta, este interpretată ă, foarte larg și pe bună dreptate. Și v-aș ruga încă o dată să Uh, pe baza a ceea ce a spus Ana Gomes în legătură cu programele de cetățenie. În țara mea nu discutăm despre vize, discutăm despre cetățenie, unde guvernul nu dezvăluie numele persoanelor care dobândesc cetățenia printr-un program dubios și netransparent. Comisia Europeană a repetat uh, că a ajuns la un acord cu guvernul maltez Până la urmă este o chestiune de mandat între statele membre și Uniunea Europeană, însă inevitabil când acorzi cetățenia unui stat membru înseamnă că acorzi cetățenia um, în Uniunea Europene și este un sistem netransparent, nu se știe cine primește cetățenia, pentru ce și dacă solicitările comisiei Uh, către mm, guvernul maltez au fost respectate sau nu. Vă mulțumesc, uh, Judith Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitările mele pentru mm, doamna ombudsman în legătură cu aceste subiecte pe care s-a exprimat și simt că uh, ne luptăm împreună, încercăm să înțelegem ce se întâmplă uh, fără a avea drepturile corespunzătoare. Și sunt două subiecte în legătură cu care mi-aș dori câteva reflexii. Acordurile de readmisie și acordurile informale de readmisie cu statele terțe. Chiar ieri am avut un schimb de opinie cu Comisia și din ce în ce mai mult se generalizează uh, practica ca uh, acordurile formale de readmisie, de exemplu cu Pakistanul, se uh, transformă în uh, memorandumuri de înțelegere uh, cu Afganistanul, de exemplu, uh, coasta de Fildeș, Tunisia, multe state din Africa fac parte din tot felul de me- mecanisme pentru migrație și nu există niciun drept de uh, control din partea Parlamentului. În ceea ce privește uh, aceste acorduri de readmisie, acestea sunt în afara legalității și este foarte greu să controlăm ce se întâmplă cu acești oameni. Nu se poate uh, monitoriza o persoană returnată conform unui acord inexistent, însă această persoană este returnată și drepturile de control ale Parlamentului nu există, practic. Un alt aspect, uh, subiectul migrației. Politicile finanțate mm, în uh, cooperarea pentru dezvoltare. Este greu să vedem cum uh, privește acest lucru Comisia Libe sau Comisia de Dezvoltare Însă, politicile care sunt uh, propuse de către miniștrii noștri de interne sunt propu- finanțate prin, de la fondurile pentru dezvoltare din Africa. Nu respectă în mod necesar articolul 208 din Tratatul de la Lisabona, care spune că cooperarea pentru dezvoltare trebuie să, de, de, să lupte împotriva sărăciei Aici însă se folosesc acești bani pentru controlul frontierelor și pentru oprirea migrației. De asemenea, avem și fondul fiduciar pentru Africa, care nu mai poate să fie controlat, uh, așadar este foarte dificil să obținem informații de la Comisia Europeană și uh, mi-aș fi foarte recunoscătoare dacă ați putea să abordați aceste exemple, pentru că nu există niciun fel de control democratic din partea noastră și nu există control democratic nici din partea prim, reciprocă. Uh, și, bineînțeles, nu există implicarea statelor care îi primesc pe acești oameni. Da, mă interesa să văd interacțiunea dumneavoastră cu comisia, să conform articolului 1049, transparența este în centrul întrebărilor care au fost uh, puse, fie că este vorba de Frontex sau Brexit. Se pune accentul foarte mult aici pe transparență și rolul dumneavoastră este în dezvoltare, doriți ca aceste aspecte să rămână, să rămână ad hoc sau doriți ca interacțiunea cu comisia noastră să um, um, devi, să aibă o structură mai concretă. Cred că răspunsul este orice funcționează mai bine aș face exact aceeași observație ca și dumneavoastră. Dacă nu vezi documentele, nu poți să uh, îți dai o părere în legătură cu problemele ridicate. Aș dori doar să răspund la câteva dintre întrebări. În primul rând, doamne Intveld, într-adevăr, în colegii mei s-ar bucura de această procedură rapidă. Uh, sunt multe întârzieri în munca dumneavoastră. Mi-am cerut scuze și pentru întârzierile create de noi, uh, frustrarea și legată de cazul pe care l-ați ridicat dumneavoastră și de alți cetățeni care nu primesc informații atunci când este uh, oportun, pentru că informația netransmisă la timp înseamnă informație netransmisă. Este un proces foarte îndelungat. Unele întârzieri sunt datorate procedurilor, alte întârzieri au fost cauzate. Însă, până când, când se ajunge la ombudsman, o Comisia deja a dat răspunsul, fie prin solicitarea inițială sau prin recurs și după aceea primim noi solicitarea, noi ne întoarcem la comisie și le dăm, și dăm comisiei câteva săptămâni să răspundă și răspunsul este identic cu cel primit uh, inițial și am, ne-am întrebat de ce nu eliminăm această, uh, acest punct intermediar. Am discutat cu comisia, au fost de acord și acum am uh, introdus uh, câteva uh, asemenea uh, noi inițiative de a elimina inter- procedura intermediară. Am încercat cu câteva cazuri, cauze mai simple. Am, uh, ne ocupăm încă cu câteva cereri de acces la informații. A fost acuzată Comisia în legătură cu o proastă administrare, în legătură cu numerele PNR și statele uh, și cererile statelor membre de pentru cofinanțare. Comisia nu a fost de acord cu interpretarea noastră. Noi nu am fost de acord cu interpretarea comisiei în care se echivala procesul de licitație cu solicitarea finanțării, lucru cu care nu am fost de acord. Însă era și un alt lucru care uh, era legat de procedurile conform articolului 1049 uh, S-a evocat un alt argument și comisia a spus, deoarece solicitantul a introdus acest uh, criteriu ulterior, nu a putut fi uh, utilizat în solicitarea uh, inițială. Doamna Gomez aș uh, saluta o discuție suplimentară în legătură cu drepturile omului pentru a separa problemele care țin de statele membre de cele care țin de instituțiile comunitare. Deci dacă doriți, uh, voi lua legătura cu dumneavoastră pentru a examina aceste probleme. În ceea ce privește Malta, am avut relații foarte bune cu ombudsmanul maltez, Joseph Samos, a fost, uh, era, uh, a fost urmat de domnul Iosif Policino, uh, acum domnul Mifsud este ombudsman și cunosc standardele înalte aplicate în Malta. Domnul Policino a fost judecător suprem, da. deci este o persoană cu calificări înalte și apreciez uh, discuția în legătură cu rezoluția. Malta a fost uh, un subiect uh, de prim rang săptămâna trecută la Strasburg. Voi vedea dacă poate oficiul meu să acționeze suplimentar în legătură cu fondurile de dezvoltare. Această problemă mi-a fost uh, adusă la atenție informal de către un eurodeputat săptămâna trecută. Se referă la ideea dumneavoastră, domnule președinte, accesul la informații. Ce mi s-a spus săptămâna trecută este că fără să vedem foarte clar unde merg aceste fonduri și cum sunt folosite, este foarte greu să evaluăm uh, dacă sunt evaluate corect sau uh, conform scopului stabilit. Așadar, deja colegii mei lucrează pentru a afla ce date sunt disponibile și dacă nu sunt disponibile date, de ce nu. Deci este un dosar interesant pentru că ține pur de muncă administrativă în sensul că este vorba de transparența uh, informațiilor pentru ca dumneavoastră și comisia dumneavoastră să puteți evalua munca și uh, a, ceea ce s-a întâmplat în legătură cu aceste fonduri. Vă mulțumesc, vă mulțumim pentru prezentare, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Cred că întrebările și interacțiunile noastre sugerează că uh, ne apropiem formal de dumneavoastră ca și comisie, însă activitatea eurodiputaților devine mai detaliată și se, se înregistrează progrese, după cum spunea doamna Intveld, cu această procedură rapidă. Așadar, haideți în viitor să examinăm o colaborare mai strânsă ce problema cheie aici este accesul la documente. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc uh, colegi pentru, stimați colegi pentru acest schimb de opinii. Stimați colegi, acum trecem la punctul 11 în legătură cu Oficiul European de Susținere pentru, pentru Azil. Îi rog pe colegii interesați să vină în față. So, colleagues, if we are... Stimați colegi, dacă sunteți gata pentru punctul 11, să trecem mai departe. Acum vom avea prezentarea raportului anual EASO în legătură cu situația azilului în Uniunea Europeană în 2016. Eu urez bun venit uh, domnului director executiv, domnul Jose Carreira. Vă reamintesc că acest Uh, raport anual conține o evaluare comprehensivă a solicitărilor de azil în Uniunea Europeană, analizarea solicitărilor și datele deci- cu privire la deciziile, trendurile de azil, Adunarea acestor informații și analiza relevantă este cheie în uh, îmbunătățirea sistemului european de azil și, de asemenea, este consolidat prin uh, regulament uh, uh, și va fi văzut, avut în vedere în următorul regulament pentru um, Agenția Europeană de Azil, care este în pregătire. Aveți cuvântul, domnule Carreira. Încerc să găsesc notițele. Bună dimineața, domnule președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor din spatele sălii. Vă mulțumesc că ați invitat EASO și pe mine să vă prezint acest raport pentru activitatea în 2016. Am pregătit câteva uh, imagini, fișe informative, uh, nu foarte multe pentru că aș dori să avem mai degrabă un schimb de opinii. Avem câteva tabele și cu informațiile pe anul 2017 Sper că acest lucru va facilita înțelegerea evoluției situației. Acestea fiind spuse, putem începe cu prima imagine care ne arată numărul și rutele folosite. Vedem că în 2015, comparativ cu 2016, am înregistrat o scădere ușoară de 70%, 7% a numărului de solicitări de azil. Însă nu există nicio corelație directă între numărul de migranți liciți și numărul de solicitări de azil. În general, acest nu există o corelare între aceste două. În 2015 am avut 1,4 milioane de solicitări, în 2016 1,2 milioane și scăderea reprezintă în jur de 7%. Până acum am primit 600 de mii de solicitări, deci cam jumătate din numărul de anul trecut statele principale de intrare și de primire sunt uh, acolo, Germania, Italia, Franța, Grecia și Austria. După aceea au mai apărut și statele din centrul Europei, Germania și Austria. Impactul acestor uh, fluxuri și intrări masive uh, pun presiuni la stadiul inițial al procesului de solicitare de azil. În 2016, din, începând cu luna martie, am uh, statele principale, Italia și Grecia, și-au adaptat sistemele, însă în restul Europei au avut loc schimbări de, ale legislației serviciile pentru azil și-au crescut numărul de angajați și am participat la acest nivel cu formare, cu construirea de capacități, cu uh, modalități de a uh, îi proteja pe cei vulnerabili. Am asistat o serie de state membre, în special Grecia și în parte Italia, în schimbarea legislației pentru uh, a se adapta la procedurile rapide la frontieră, să introducă jurisprudență, tribunaluri și comisii care să poată să facă față fazei de uh, recurs, pentru că o, un mare procent din solicitanți uh, primesc o decizie negativă și după aceea depun recurs. Bineînțeles, am uh, avut și o presiune generalizată și multe provocări în ceea ce privește uh, cazarea, primirea, condițiile de primire, grupurile vulnerabile și IASO s-a implicat uh, foarte mult și în aceste domenii, cu toate că nu răspundem de serviciile de primire, avem modele, avem uh, formare și construire de capacități pentru a îmbunătăți capacitatea de răspuns a autorităților naționale din aceste domenii. Um, I think I'm going faster than the... Cred că um, prezentarea mea este mai rapidă decât diapozitivele. Majoritatea procedurilor au fost simplificate uh, nu numai în uh, cele două state membre de la intrare, dar și în celelalte state membre, Suedia, Germania, Franța, Italia, au fost simplificate procedurile, interviurile, formularele, prelucrarea mai rapidă a solicitărilor. E vorba de un an, 2016, unde am avut uh, aproape 1,3 milioane de solicitări au existat priorități uh, în anumite țări, iată de ce deciziile au luat și iau mai mult timp la ora actuală, pentru că, bine, nu pot să spun asta într-un raport, dar vă spun uh, aici, în ceea ce privește anumite grupuri a fost mai ușor să se ia o hotărâre, dat fiind naționalitatea și presiunea care exista și au fost uh, luați, uh, au primit întâietate. Uh, iar uh, după unele incidente de securitate, serviciile au fost afectate de fraudă și probleme de securitate și s-au luat măsuri de, pre, de preîntâmpinare și au fost uh, multiplicate interviurile pentru a detecta potențialele pericole la nivelul solicitărilor de azil și din partea solicitanților. S-au luat uh, foarte multe decizii în prima instanță, peste 80%, un record pentru Uniunea Europeană. Lucrurile nu mai stau așa. Procentul a scăzut uh, în 2017 pentru că naționalitățile sunt mai complicate și pentru că procesul ia mai mult decât uh, procedurile rapide care au fost instituite. Rata de recunoaștere generală este de 61% pentru hotărârile din primă instanță. Este, aici ține, bineînțeles, toate acestea sunt legate de tipul de naționalitate. Mai departe, în prezentare veți constata că tipul de protecție preferat a, a devenit protecție subsidiară mai degrabă decât uh, statul de refugiat, veți vedea asta mai târziu. Există mai multe feluri de protecție pe care le cunoașteți cu siguranță și există consecințe asupra statutului pe care îl primește solicitantul. Întregirea familiei este mai puțin favorabilă sau are mai puțin șanse să se întâmple dacă solicitantul nu este refugiat, dat fiind numărul mare, chiar și în anul acesta avem un număr mare de solicitări prelucrate, serviciile pun accentul, nu mai pun accentul pe prelucrare, chiar dacă eh, sunt importante pe integrare, iar în multe țări integrarea se face de către alte autorități. În Grecia, de pildă, unde avem servicii de primire, de azil. În alte țări o singură autoritate se ocupă de ambele. Dar asta nu contează atâta timp cât există colaborare între cele două instituții și, bineînțeles, când nu mai era nevoie de protecție, aceasta a fost retrasă. Rata de recunoaștere variază la nivelul țărilor europene. Nu știu dacă puteți vedea pe diapozitive. Uneori îmi văd mai degrabă la distanță decât uh, să citesc în documentele mele aici. Germania este pe locul întâi, peste 50% privind statutul de refugiat și apoi alte tipuri de protecție dar uh, pe locul 2 este Suedia în ceea ce privește numărul de uh, solicitări, o treime refugiați și celelalte două treimi alte tipuri de protecție. Italia este uh, pe locurile din urmă în ceea ce privește statutul de refugiat și alte, alte tipuri de protecție. Și uh, apoi puteți constata și puteți vedea diverse tipuri de protecție oferite de statele membre. Un element este central aici, naționalitatea. Nu există aceeași alcătuire a naționalităților ca să se aplice la, în ceea ce privește protecția oferită de serviciile sale. Dar asta nu este singurul motiv pentru care avem uh, o gamă variată de tipuri de protecție. Este vorba și de interpretarea situației și interpretarea nivelului de protecție pe care îl poate obține solicitantul în diverse țări. Serviciile apoi trebuie să întreprindă procese complicate și nu numai rapid, asta bineînțeles nu a dispărut, nevoia de rapiditate. Serviciile de recepție, de primire a trebuit să se adapteze diverselor uh, nevoi, dat fiind uh, alcătuirea grupurilor uh, compuse din mai multe naționalități și minori și diversele feluri de protecție acordate și diversele tipuri de ajutoare oferite un solicitant uh, care primește protecție subsidiar primește alte ajutoare, iar serviciile de primire trebuie să facă față unor realități diferite. Există aici o grupare a capacităților de primire. În anumite țări au trebuit să se uh, facă, să existe colaborări și cu ONG-uri și cu entități private. Grupurile vulnerabile au primit asistență în mai multe feluri în statele membre, asta aveți, despre asta puteți avea mai multe în raport, și majoritatea statelor membre au avut distribuție teritorială, mai ales în Germania. Avem uh, această răspândire nord-sud, avem refugiați în toată țara, dar nu este singura țară. Același lucru s-a întâmplat și în Portugalia și în Grecia solicitanții au fost uh, răspândi, răspândiți și persoane care au deja statut acordat au fost răspândite pe, trimise pe tot parcursul teritoriului. Minorii au reprezentat întotdeauna o chestiune de mare importanță. O treime dintre solicitanți au, aveau vârste de până la 18 ani, asta înseamnă că au venit singuri neînsoțiți, se face o distinție între minori și minori neînsoțiți, adică copii cu vârstă de până la 18 ani care au venit uh, singuri în Europa, asta este altceva. E vorba aici de solicitanți cu vârste până la 18 ani, majoritatea din Afganistan, Siria, Irak și Pakistan, Nigeria, Eritrea și Somalia. Bine, asta nu ne surprinde deloc. Se confirmă doar realitatea de pe teren. Mulți erau, au fost însoțiți de membrii familiei, ai familiei, uh, părinți, dar nu numai, și alte rude, ceea ce în anumite țări creează unele probleme în ceea ce privește recunoașterea tutelei de către legislația națională în cazul în care minorul nu este însoțit de părinți. În ceea ce privește minorii neînsoțiți, deci copii cu vârstă de sub 18 uh, ani neînsoțiți, care au, care au venit singuri. 65.000 de persoane, numărul din uh, 2016, uh, mai redus decât 2015, chiar dacă numărul este în continuare foarte mare. Interesant este că peste 40% proveneau din Afganistan. Există niște factori sociali care duc la acest lucru, lucru ce, despre care vorbim mai pe îndelete în raport. Deci, 40% din 65.000 vin din Afganistan. Și față de 2015 această cifră a scăzut cu 40%. Măsurile pentru protecția minorilor sunt numeroase. Avem uh, instrumente privind evaluarea vârstei, tutela, căsătoriile copiilor, Instrumente înseamnă materi... înseamnă formare, crearea de capacitate și instrumente pentru depistarea vârstei și formarea angajaților pentru a stabili, pentru a, pentru a putea include solicitantul într-un grup de vârstă, în grupul de vârstă potrivit. Am făcut foarte multe campanii bine țintite și de informare privind minorii în mai multe țări mai ales în țările de pe linia frontului. Am oferit uh, orientări în ceea ce este formarea. Am uh, format uh, angajați pentru a proteja minorii, pentru a le oferi un tratament special la sosire. De curând, de, deja în 2017 însă, vreau să profit de această ocazie pentru a vă spune acest lucru colaborăm cu mediatorul european uh, pentru că procentul de minori neînsoțiți în Italia rămâne ridicat pentru a găsi tutorii pentru minorii neînsoțiți astfel încât uh, procesul să poată continua în Italia. Acest proces a început în luna august anului curent. Apoi am încercat să ne ocupăm de centrele de primire, să colaborăm cu autoritățile de primire pentru a folosi toate cunoștințele existente pentru ca situația delicată a unui minor neînsoțit să fie rezolvată mai rapid și în mod adecvat. Până acum ne-am ocupat foarte mult de, cordon, de, de consolidarea coordonării tratamentului acordat minorilor neînsoțiți în Europa și acest proces s-a terminat. Ajungem în septembrie 2017. Nu, nu văd de la distanță diapozitivul, dar vreau să vă spun că din 2005, în 2015 am avut 1,4, am ajuns în 2016 la 1,3 milioane, iar acum avem 600 de mii de aplicații, n-am ajuns chiar la 50%, la reducere de 50%, dar dacă dacă ne gândim că în 2017 aproape că am înjumătățit uh, numărul anului precedent, uh, da, cam așa stau lucrurile. În ceea ce privește solicitările repetate, această situație se repetă și ea, ceea ce iarăși nu ne surprinde, dat fiind uh, numărul de deplasări secundare și relocalizări, relocalizări secundare către un al doilea stat membru sau chiar un al treilea, deci solicitările repetate au ajutat la, au ajuns la 7%, chiar 10% în unele luni ale anului. Asta este toată, trebuie să ne să-i facem față. Apoi, uh, revenind uh, la, prin Dublin la statele membre inițiale, revenind la statele membre inițiale, procesul este în, în desfășurare, lucrurile nu merg lin întotdeauna, dar toate a, uh, aceste lucruri au dus la, dub, la solicitări duble, repetate, dar acestea au fost detectate. Se întâmplă. Se întâmplă ca a, solicitarea dublă să fie detectată și rezolvată? Pentru că persoanele ajung în Uniunea Europeană și apoi uh, circulă dintr-o țară în alta. Acum am ajuns la țara de origine, cele cinci naționalități rămâne schimbate, Siria, Afganistan, Irak, Nigeria și Pakistan sunt țările de origine. Cele cinci state membre care primesc Eh, cei mai mulți refugiați, principalele patru, eh, două Grece, principalele două Grecia și Italia, apoi Germania și Franța și numărul 5 a fost preluat de Marea Britanie, înainte era Austria. Și iată pe scurt, eh, această scurtă prezentare a unui raport foarte lung. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să vă vorbesc și sunt gata să vă răspund întrebărilor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru acest rezumat, fiindcă, într-adevăr, avem uh, întrebări, dar vă rog, dragi colegi, să nu depășiți două minute, fiindcă la 10 jumătate avem un alt punct pe ordinea de zi și uh, vă dau cuvântul, așa cum l-ați cerut, uh, Ana Gomez la început. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă ce ne arată că în ciuda încercărilor statelor membre de a justifica tot felul de măsuri, mai ales de securitate, de fapt, valul de solicitanți de azil a scăzut în ultimii ani, în ultimii doi ani. Am o întrebare cu privire la punctele de uh, primire, hotspoturile, ce se întâmplă. A, primim din când în când uh, rapoarte despre situațiile tragice de acolo și consecințele privind uh, sănătatea mentală a celor de acolo. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu... Vreau să vă întreb dacă EASO se implică acum în vreun fel de program uh, privind Libia și ce ne puteți spune privind uh, cele mai recente deplasări, uh, persoane care ajung în Spania și în ceea ce privește naționalitățile persoanelor care sosesc în Europa, cred că de curând Marocul uh, și-a făcut simțită prezența între cele mai recente cifre și credeți că um, statele membre, bine, ați putea oare să ne, ne spuneți cum, care este evoluția statelor membre în ceea ce privește asigurarea integrării sociale pentru solicitanții de azil pe care au hotărât să îi primească, deci cărora le-au acordat azil. Mulțumesc, doamna Metzola. to... Voiam să privim către viitor puțin și și profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru prezență. Când vorbiți despre minori, ați spus, când ați spus despre minori, ați spus că o treime din solicitanți sunt minori. Ce se întâmplă? Ați putea să ne spuneți ce se întâmplă odată ce primesc protecție acești minori? Și dacă nu sunt eligibili pentru protecție, ce se întâmplă cu ei? Suntem întrebați adesea ce se întâmplă cu această nouă generație de persoane care vin să caute un trai mai bun în Uniunea Europeană, din ce țări vin și în contextul uh, noii reforme Dublin pe care am adoptat-o și așteptăm să se miște lucrurile și la Consiliu, avem uh, în vedere un uh, scenariu în care statele membre să-și asume o răspundere mai mare decât acum. Iar în ceea ce privește minorii, poziția noastră politică a fost uh, diferită. Aș vrea să știm mai mult despre statisticile pe care le-ați dat, ce vârste au, de unde vin și ce se întâmplă după ce primesc protecție sau după ce a fost prelucrată solicitarea de azil. Și uh, aici e vorba de minori neînsoțiți sau minori neînsoțiți, pentru că situația diferă. Vă rog foarte mult să fiți succinți pentru că nu avem timp mult la dispoziție. Silvi Ghiu. Mulțumesc, îmi cer scuze, am întârziat uh, din cauza traficului. Din păcate, nu am putut asculta prezentarea, dar o să o citesc cu mare atenție. Și vreau să vă întreb uh, ce părere aveți dumneavoastră în ceea ce privește tratamentul acordat uh, migranților am văzut uh, ce se întâmplă cu ei. Sunt sclavi, să spunem lucrurile pe nume. Sunt uh, vânduți în anumite părți ale Africii. Știu că a existat uh, demersul din partea unei agenții de azil franceze care s-a deplasat pe teren și a derulat o misiune. Ce părere aveți despre aceste misiuni și modul în care ar putea să beneficieze uh, de o protecție internațională a aceste persoane vulnerabile și cum ar putea să se întâmple acest lucru și în alte state membre prin intermediul altor agenții. Mulțumesc, Silvii, doamna Sargentini. Thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Puteți să detaliați uh, mai mult rolul EASO în Grecia? Am vizitat insulele, m-am întâlnit cu staful dumneavoastră de acolo, însă mm, încă nu înțeleg prea bine care este rolul dumneavoastră oficial acolo. Vă îndreptați spre activități mai practice, care până acum uh, nu figurau mandatul dumneavoastră, chiar încerc să înțeleg. Și a doua întrebare se referă la deciziile de, din a doua instanță. Ce tendințe constatați? Mă uit la noul guvern olandez, care, de pildă, vrea să de elimine dreptul la asistență juridică în primă instanță. Constatați o evoluție la nivelul statelor membre cu privire la modul în care deciziile din a doua instanță funcționează și cum ar fi modalitatea cea mai eficientă de a le aborda. Mulțumesc, Birgit Zipăl. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această prezentare de ansamblu. Statisticile ne-au arătat foarte clar că există două grupuri de refugiați, unii care fug de urmărire politică, tortură, persecuție, dar uh, și un alt grup care fug din cauza lipsei de perspective economice. De aceea, întrebarea mea ar fi următoarea. În urma interviurilor pe care probabil le-ați uh, realizat împreună cu autoritățile naționale, ne puteți spune mai multe despre cauzele migrației și dacă cunoașteți consecințele, adică modul în care se combat aceste cauze de bază în țările de origine. Au cam lipsit din prezentarea dumneavoastră informațiile cu privire la transferurile conform Dublin, care încă sunt posibile și înapoi spre Grecia și, în al treilea rând, problema cu ratele de recunoaștere, pentru că în statistici nu se arată foarte clar de ce aceste procentaje sunt atât de diferite. Se datorează numărului, interpretărilor diferite cu privire la cine are sau nu dreptul la azil, pentru că nu-mi imaginez de ce în Polonia apar doar persoane din Maroc, ceea ce ar explica rata scăzută de recunoaștere, pe când în alte țări apar doar persoane din Siria. Sofia Intveld acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Carrera pentru prezentare. Voi citi foarte amănunțit acest raport. Este un document foarte important. Te aștepta ca 28 de lideri de stat și de guvern să susțină o conferință de presă astăzi prezentând aceste cifre, în special în uh, țări unde migrația constituie punct de negociere pentru formarea unei coaliții. Sigur, uh, toate datele trebuie interpretate cu mare prudență, dar este clar că există un declin, că tendința generală este în acea direcție. Sigur, nu este neapărat o predicție pentru viitor, dar dacă ne uităm la uh, cifre, există totuși o mare diferență cu tipul uh, de afirmații care se fac din partea unor politicieni, inclusiv din această cameră. M-ar interesa și pe mine situația copiilor, așa cum menționa și doamna Mețola. Au apărut la un moment dat uh, relatări de zeci de mii de copii care ar fi dispărut. Uh, nu era clar dacă au dispărut, dacă au fost înregistrați sau nu. Ne puteți da mai multe date în această privință și ce anume se face pentru a depista ce s-a întâmplat cu ei? A doua întrebare, tot despre minor. Ne puteți da mai multe informații cu privire la modul în care se uh, acordă tutela pentru minori. Mulțumesc! Și, în fine, acum uh, raportorul pentru EASA, Peter Niedermüller. Mulțumesc foarte mult, domnule era pentru prezentare. Eu aș avea o întrebare foarte succintă, poate chiar o observație doar. Dacă ne uităm la diferitele grafici uh, pe care ni le-ați prezentat, grafice, vedem un decalaj între estul și vestul uh, Europei. Dacă mă uit la datele statistice, constat că țările Visegrad, țările Baltice, practic nu apar în acest sistem. Și de aceea Întrebarea mea este cum anume s-ar putea colabora cu aceste state membre? Care este situația refugiaților în aceste state? Am niște experiențe neplăcute vis-a-vis -vis de propria mea țară, dar îmi imaginez că situația nu e diferită nici în alte țări din Europa de Est. Aveți așadar informații cu privire la situația refugiaților din aceste țări? Mulțumesc, Peter! Mulțumesc pentru toate întrebările pe care le-ați formulat. Iată că e bine că analizăm această situație astăzi. Și domnule Carrera, v-aș ruga să încercați să oferiți un răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult. Întrebări foarte facile, nu? Toate dintre acestea. Deci, haideți, permiteți-mi să încerc să vă ofer uh, răspunsuri cât mai directe pe măsură în care pot încerc Pând cu prima, ce se întâmplă în hotspoturi? Hotspoturile din Grecia funcționează în continuare după același model. model. După 20 martie anul trecut, lucrăm în baza acordului UE-Turcia. Ce face asta acolo? Preluăm anumite informații imediat după sosire ne ocupăm de formarea capacităților și de ce facem acest lucru în continuare, pentru că componența lucrătorilor se schimbă. Știți că una din problemele noastre de bază sunt experții din statele membre și niciodată nu există un număr suficient și compensăm asta prin lucrători interimari și un număr crescând de personal propriu. Numărul total de lucrători se schimbă săptămânal, lunar și de aceea noi veniți trebuie uh, formați. De asemenea, lucrăm în continuare pe grupurile vulnerabile și minori, dar nu uh, direct. Asta este responsabilitatea statelor membre a instituțiilor de primire. În Italia este un model direct. Există o autoritate pentru minori neînsoțiți cu care colaborăm acum. Uh, abia din luna august, deci de două luni în Italia. Și hotspoturile continuă să funcționeze în baza aceluiași model, mai ales că în ultimele luni uh, numerele din Grecia și Italia au început din nou să crească. Nu putem încă vorbi despre medii anuale, dar cifrele sunt interesante în Grecia undeva la 5500 uh, pe lună, în Italia ceva mai puțin. Parțial am plecat uh, din două hotspoturi, Chios și Lesbos. Aceste facilități însă sunt în continuare operaționale în cadrul taberelor, dar oficiile noastre sunt în afara taberelor. Ține și de securitate, așa cum s-a solicitat de multe dintre statele membre. Deci, în hotspot-uri continuăm să lucrăm ca și anul trecut și probabil că și în 2018 vom continua la fel. În ceea ce privește Libia, nu suntem implicați în planul de implementare redactat în februarie anul acesta, însă una, am semnat un acord cu UNAFOM FOMED, operațiunea Sofia, unde oferim formare pentru ofițerii militari cu privire la modul în care să abordeze refugiații, informăm despre drepturile acestora. Am demarat astfel de intervenții de formare, dar este singura noastră implicare în ceea ce privește Libia. Debarcările în Spania în septembrie și octombrie numărul uh, mediu este de 2000 pe lună. Nu sunt cifrele noastre, vin de la Comisie și de la Frontex. De ce? Multe explicații. Poate cea mai credibilă este că există o mare presiune asupra Libiei și există rute noi către Libia, sunt uh, rute prin Nigeria, Tunisia și încă o dată nu sunt informații de ale noastre, EASA, sunt informații oficiale UE, iar o parte dintre acești migranți, iată, acum se îndreaptă către sudul Spaniei. Nu ni s-a solicitat uh, să lucrăm încă deloc cu Spania. Deocamdată nu prevăd uh, niciun fel de activitate de a noastră cu Spania. Acum, pentru doamna Mețola. Ce se întâmplă cu minorii dacă nu li se acordă protecție? Majoritatea au primit protecție, nu am însă cifrele la mine. Deci dacă nu vă deranjează, Domnule președinte, permiteți-mi să dau un răspuns în scris la aceste întrebări, pentru că sunt chestiuni importante și poate că acum aș veni cu niște cifre care nu sunt 100% certe. Nu suntem implicați în serviciile de primire pentru minori, oferim formare de capacități, clarificăm și acest lucru în scris. Avem instrumente pentru grupuri vulnerabile, inclusiv minori, legate de evaluarea vârstei, nevoi speciale, dar nu acționăm încă în baza noului regulament, nu putem monitoriza serviciile și nu putem interveni. Acest lucru va fi posibil odată cu nou odată ce noul regulament va fi adoptat. Deci dacă nu vă deranjează, vă pot oferi în decurs de o săptămână o explicație în scris care să poată fi distribuită tuturor europarlamentarilor pentru a vă da cifrele concrete. Nu am înțeles exact întrebarea dumneavoastră legată. Poate puteți repeta Confuz. Da, poate nu a fost foarte clar. Știi că, știți că există misiuni organizate de agenția uh, franceză uh, pentru azil în Alger pentru ca persoanele care au fost uh, dovedite că au uh, suferit tortură uh, să poate să fie integrate. Um, deci, care este părerea dumneavoastră pentru că sunteți specialist, care din punctul dumneavoastră de vedere, dacă sunt și alte agenții naționale care ar putea să acționeze conform aceluiași principiu de protecție internațională. Hmm? Nu știu dacă este mai clar. Da și nu. Dar <laughs> voi încerca să răspund la final pentru a nu pierde dinamica. Actualul rol al EASO în Grecia. Încă suntem în, uh, implicați în finalizarea programului de relocare, efectuăm campanii de informare, avem un helpdesk care este foarte ocupat uh, cu întrebări din partea candidaților admisibili care sunt uh, acolo și încercăm uh, deci încearcă să vină spre program, ne oprim undeva înainte de evaluarea din partea statelor membre, în conformitate cu angajamentele lor și nu suntem implicați în transferele, transferurile către statele membre. Suntem și pe lângă unitatea Dublin din Grecia și am fost um, rugați să facilităm reluarea transferurilor Dublin către Grecia. Au existat inițiative în această direcție. Avem o, un Consiliu de Administrație săptămâna viitoare și este una din întrebările arzătoare, cum anume se pot redemara relocările conform Dublin spre Grecia. Apoi mai există și căile de apel și legat de întrebarea cum am putea face ca cea de-a doua instanță să fie mai eficientă. Colaborăm cu instanțele din Grecia prin diferite modalități. Avem programare cu instanțe din întreaga Europa, avem însă multe limite în ceea ce privește sistemul judiciar, după cum prea bine probabil înțelegeți, însă facem și formare pentru judecători. Oferim orientări, materiale privind convergența, inclusiv pentru Comisia de Apel din Grecia. Poate că spun prea multe lucruri astăzi, domnule președinte, aici, dar susținem și pe cale administrativă Comitetul de Apel din Grecia. Deci, pe cale administrativă pentru a prelucra dosarele cât mai rapid. Însă nu ne ocupăm de nimic ce ține de apel în sine. Am mai uitat oare și alte, altceva, deci recepție, da, plim companii de informare, vorbesc de Grecia, hotspot-uri și deci lucrăm și cu acest comitet pentru apel din Grecia, cu limitările aferente. Probabil că și în 2018 va trebui să continuăm la același nivel, dacă nu chiar mai mult, pentru că începe să crească numărul de cazuri nerezolvate încă, hotspoturile sunt pline, capacitatea de procesare este sub numărul de sosiri deja de mai multe săptămâni, vine iarna și sunt încă foarte multe de făcut în Grecia. Probabil că vom înainta încă un amendament bugetar pentru EASO pentru 2018, doar pentru Grecia. Cauzele principale ale migrației și combaterea acestora, da, Există trei piloni a răspunsului nostru în următorii trei ani. Încerc să fiu mai rapid pentru că nu mai prea avem timp. În primul rând, am, la început am acționat în mod de criză cu hotspot-uri și așa mai departe. Apoi, Uniunea a început să abordeze principalele cauze, căi legale cu țările de origine, factorii care duc la un flux masiv de veniri de asemenea și discuții la nivel global în ceea ce privește refugiații și migrația. Asta și sub egida ONU la New York și recent am fost și la Geneva pentru a vedea care ar putea fi planul de implementare până în iunie 2018 cu privire la acordul global cu, în ceea ce privește refugiații. Și Comisia uh, a fost foarte activă în această privință. Deci, acestea sunt principalii doi piloni, cauze de bază, contactul cu țările de origine și abordarea cauzelor în țările de origine și țările de tranziție. Gestiunea managementul crizelor, care deja a fost pe picioare, dar în partea de mijloc avem o reformă legislativă dificile și noi facem parte din aceasta. Sperăm că va apărea și noua agenție curând și apoi mai este și planul de relocare a Uniunii care să sperăm va modifica eficacitatea activității legate de refugiați și migranți. Cred că ce se poate face este finalizarea pachetului juridic crearea noii agenții pentru azil, să continuăm activitatea și eforturile pe abordarea cauzelor de bază. Deci, cred că ne îndreptăm în direcția cea bună și o ultimă temă în acest sens. Am fost rugați să preluăm un proiect pilot cu privire la sponsorizări private în ceea ce privește relocările lucrăm pe relocările din Turcia și ne implicăm și Directoratul General pentru Gestiunea Migrației din Turcia cu privire la consolidarea capacităților acolo pentru a îmbunătăți sistemul de azil din Turcia. Cam asta este contribuția EAS în ceea ce privește eficacitatea combaterii cauzelor uh, de bază ale migrației. Acum, Dublin. Avem o rețea Dublin pe care o folosim, de asemenea și sub, re- sub rețeaua pe returnări. E o situație complexă, mai ales cu Grecia există ezitări politice, însă cred că progresele vor fi vizibile destul de curând. De deci, ce ratele de recunoaștere sunt atât de diferite? Pe scurt, pentru că autoritățile naționale interpretează legislația diferit și, în ultimul rând, au de-a face cu naționalități diferite. Este unul din elementele de divergență în Europa și vrem um, exact opusul, mai multă convergență. Una din noile responsabilități a noi agenții va fi monitorizarea, definind însă mai întâi ce este monitorizarea, dar vom monitoriza aceste procente de recunoaștere. Apoi, în al doilea rând, modul în care sunt uh, obținute informațiile din țările de origine. Viitoarea agenție va oferi orientări și în acest sens și în combinație cu monitorizare și acele grupuri de, grupări de intervenție sperăm că vor duce la o convergență a ratelor de recunoaștere. Altă întrebare cu privire la situația copiilor. Am, voi încerca să vă furnizez o notă de două pagini în care să explicăm care este activitatea noastră și cum abordăm situația pe care o veți primi într-o săptămână. Țările Visegrad și care este situația refugiaților acolo. Recent am fost în Polonia. Polonia are un program special. Naționalitățile de acolo sunt în special uh, ucrainieni, uh, georgieni, ruși, uh, mare parte migrație economică, persoane care de fapt folosesc Polonia ca țară de tranzit către o altă țară europeană. Avem programe specifice acolo, dar nu pe cazuri concrete, nu efectuăm interviuri pentru că, deși semnificative, cifrele totuși pot fi prelucrate de autoritățile naționale. Încercăm să venim cu orientări însă și aici. Voi încerca să vorbesc cu domnul Ghiom separat pentru că nu înțeleg încă ce doriți să vă spun. Avem um, o serie întreagă de uh, înregistrări. Le voi aduce data viitoare pentru că sunt foarte ilustrative cu privire la ceea ce facem. Lucrăm și cu Franța, facem și acolo campanii, campanii de informare cu privire la Nigeria și alte țări. Toate sunt disponibile online uh, și pe diferite suporturi mass media. Dacă nu asta doreați, uh, nu știu ce așteptați din partea mea în această privință. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat. Vă mulțumesc. Nu știu dacă colegii au avut ocazia să citească acest raport. Este unul foarte substanțial în ceea ce privește analiză. S-a menționat uh, transferurile Dublin către Grecia, pozițiile statelor sunt aici, este o muncă substanțială și felul cum va fi folosit acest raport este altceva, însă și întrebările de astăzi sunt foarte dificile pentru că privesc sistemul de azil, cum funcționează sau nu acesta. Materialul brut, fără îndoială, este foarte e, important Poate că ar trebui să se acordă o atenție mai mare datelor brute, relocărilor, Dublin și așa mai departe. Deci, dacă aveți ocazia să citiți și să uh, uh, aprofundați acest document, ar fi foarte util. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările pentru prezentarea dumneavoastră de astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru Uh, în numele tuturor colegilor care lucrează cu, pe colaborarea cu EASO. Mulțumesc și colegilor pentru întrebările puse. Trecem acum mai departe. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Facem o mică pauză în timp ce se apropie colegii noștri. Este vorba despre relațiile UE-Africa în ceea ce privește migrația și azilul. Stimați colegi, probabil știți că mâine vom avea o uh, conferință la nivel înalt în legătură cu Africa. Mulți dintre dumneavoastră ați fost implicați, a fost un apel uh, din partea pentru ca Comisia Libe să participe pentru a înțelege mai bine relația și dinamica rela- relațiilor cu Africa. Dat fiind acest context, avem o discuție pregătitoare cu membrii din Serviciul European de Acțiuni Externe care cooperează cu statele africane în domeniul migrației și sperăm că vom avea un schimb uh, util de opinie. Îmi face mare plăcere să-i urez bun venit uh, să urez bun venit delegațiilor de la diverse parlamente africane. Încă nu au ajuns, dar vor ajunge. Vom avea colegi din partea Parlamentului Panafrican, Adunarea Națională din Nigeria, și Camera Reprezentanților din Tunisia. Probabil sunt în alte ședințe și ni se vor alătura în curând. Discuția de astăzi se va uh, referi la noul cadru de parteneriat cu statele terțe publicat de către Comisie în iunie 2016 și rapoartele de progres, precum și declarația Consiliului din februarie 2017, au uh, pus accentul pe Africa datorită numărul, numărului mare de refugiați și migranți care fac traversarea periculoasă a Mediteranei. Pleacă în special din coasta libiană, se expun unor riscuri majore, uh, sunt exploatați de traficanții de ființe umane și uh, deseori uh, eforturile Uniunii, Uniunii Europene, în special ale Italiei, sunt insuficiente mm, pentru a gestiona această criză a refugiaților și a migrației. ECNUR și multe ONG-uri sunt active în domeniul uh, căutării și asistenței și salvării în larg, dar și pentru a atenua suferința refugiaților și migranților în statele europene și africane. Așadar, mă bucur că avem ocazia acum. Văd că invitații noștri din partea parlamentelor africane tocmai au intrat în sală. Avem acum, mă bucur să avem o discuție cuprinzătoare pe acest subiect. Primul nostru invitat va fi uh, doamna Birgit Markusen, uh, director uh, adjunct pentru Africa. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă aflu aici alături de colegii mei pentru că lucrăm împreună pe multe din aceste uh, subiecte. Vreau, vreau să vă vorbesc despre trei elemente. Punctul de plecare. Poate unii cunoașteți cei cinci piloni ai declarației politice de la Valeta. Uh, și planul de acțiune, vreau să subliniez acest lucru pentru că este cadrul nostru politic. După aceea voi trece la cadrele de parteneriat și colegii mei se vor, vor intra mai în uh, detaliu, însă suntem foarte ocupați acum cu subiectul cel mai important, pregătirea Uniunii Africane, uh, Uniunea Europeană, săptămâna viitoare, unde migrația va fi un element foarte important. Deci, unde ne aflăm în această discuție și, bineînțeles, uh, voi putea să vă răspund la întrebările pe subiect. În ceea ce privește perspectiva noastră, dacă ascultați pe doamna Mogherini, întotdeauna veți auzi că vorbește despre un uh, echilibru, o abordare holistică în care abordăm cauzele, uh, protecția migranților, luptăm împotriva rețelelor criminale și lucrăm pe readmisii. Acestea sunt cele, cele cinci piloni majori și stau la baza uh, activităților noastre, conveniți la Valeta. Uh, în jur de un an în urmă am transpus aceste, mm, acești piloni în uh, acțiuni bilaterale și acorduri cu statele din Africa. Poate știți că primele cinci au fost patru în vestul Africii, una în estul Africii. În vestul Africii lucrăm în Nigeria, tocmai m-am întors de acolo, Niger, Mali, Senegal și în estul Africii cu Etiopia au intrat uh, și alte state în această schemă și acest lucru a uh, activat cele cinci domenii pe care le-am menționat în prealabil. Trecând însă la summitul UE-Uniunea Africană, pentru că este locul este punctul cel mai avansat în care ne aflăm acum în dialogul cu partenerii africani. Ce așteptăm pentru acest summit este să consolidăm ceea ce numim uh, dialogul continental. Deci la Valeta a fost uh, a, Africa de Est și de Vest, când trecem la summitul UE Uniunea Europeană, Uniunea Africană, vrem să avem o discuție cu Uniunea Africană pe probleme continentale. Aceasta implică diaspora, remitențele, problemele pe care le are Africa cu migrația internă, uh, deplasarea către Africa de Sud, deci și a, aceste teme am dorit să fie discutate la summitul Uniunea Europeană-Uniunea Africană. Vrem să discutăm nu doar migrația, ci și mobilitatea. Vrevedem acest lucru ca o, un aspect socioeconomic, de securitate și social în relație, relația UE-Africa Credem că acestea sunt cele trei elemente și asta este, aceasta este perspectiva noastră în summit. Pentru summit am uh, introdus câteva teme principale din partea Uniunii Europene. Veți vedea din iunie că ne-am uh, stabilit uh, să lucrăm pe migrația intraafricană și să lucrăm mai mult pe rețelele criminale. După aceea, Uniunea Africană ne-a spus în septembrie că e foarte bine că avem aceste priorități, însă ar dori să consolideze dialogul continental pe migrație și mobilitate. Dacă este o propunere însă din partea lor, uh, Uniunea Europeană poate, bineînțeles, să examineze cum poate să uh, uh, lucreze mai bine pe acest domeniu. Suntem în mijlocul negocierilor Vă spun însă care este poziția noastră de plecare. Noi vorbim acum în special de traficul de ființe umane, migrația ilicită, protecția internațională ca punctul al treilea, remitențele, 5 mobilitatea și căile legale și 6 rolul diasporei. Acestea sunt uh, problemele pe care avem o echipă de redactare care lucrează cu echipa Uniunii Africane acest și domeniu și uh, stadiul în care ne aflăm acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Foarte multe întrebări vor fi puse înainte de a da cuvântul membrilor. la da Pesto, uh, foarte pe scurt, pentru că avem foarte multe întrebări și vor fi foarte multe interacțiuni. Vă mulțumesc, voi fi foarte succintă. Vreau să adaug uh, la ceea ce a spus deja Birgit. Bineînțeles că migrația este prioritară pe agenda Uniunii Europene și, bineînțeles, în relațiile noastre cu partenerii africani. La summitul de la Valeta din 2015, liderii noștri au convenit un interes comun între Uniunea Europeană și partenerii africani și diverse pro- procese regionale de la Khartoum și Rabat menționate deja au fost bazate pe aceste principii de bază care au funcționat în ultimii ani pentru a crea o platformă de cooperare și discuție în domeniul migrației. Pe baza eforturilor anterioare, Uniunea Europeană a lansat acest uh, cadru de parteneriat și în cadrul acestui uh, context ne angajăm cu partenerii noștri. Este un cadru bazat pe solidaritate, pe împărtășirea sarcinilor, o abordare holistică la problema migrației. S-a făcut deja mult în acest cadru putem să vorbim despre rezultate foarte pozitive cu parteneri cum ar fi Nigerul în domeniul luptei împotriva uh, traficului de ființe umane. Uh, plecările ilicite au scăzut substanțial datorită eforturilor noastre comune. Există anumite domenii unde, bineînțeles, trebuie să acționăm mai mult. Uh, facem eforturi suplimentare și îi angajăm pe partenerii noștri în uh, ceea ce privește rezolvarea cauzelor uh, care duc la migrației, uh, lupta împotriva migrației ilicite, campanii de informare, suntem implicați într-o serie de state în campanii de informare, atât pentru a ne asigura că potențiali migranți înțeleg primejdiile uh, la care se expun și pentru a-i informa în legătură cu căile uh, legale. Deci discutăm despre căi legale și informăm statele membre și le implicăm în mm, proiecte pilot pentru migrație legală. Poate cunoașteți pachetul adoptat la sfârșitul lunii septembrie și raportul publicat uh, în urmă cu doar două săptămâni, care prezintă inițiativele noastre în domeniul migrației legale. Vrem să avem o aportare mult mai uh, incisivă aici. Fondul fiduciar pentru Africa a fost mobilizat și are acum în jur de 117 inițiative care sunt în curs cu 2 miliarde de euro care uh, au scopul de a construi capacități, să creeze locuri de muncă și dezvoltare socială. Avem mai multe momente cheie care se apropie, bineînțeles uh, summitul UE-Uniunea Africană, uh, este un asemenea moment, va fi urmată de reuniunea oficialilor din procesul de la Khartoum și, bineînțeles, lucrăm pe uh, urmarea planului de acțiune uh, pentru la Valeta. Vă mulțumesc de când ați uh, început să vorbiți, au ajuns uh, invitații noștri din Parlamentul Panafrican, din Parlamentul Nigerian și din uh, Parlamentul Tunisian. Bun venit colegilor care se vor exprima în curând. Coordonatorii nu sunt prezenți în sală, așa că îi voi lua pe colegi în ordinea în care au solicitat să intervină. Doamna Chienghe, fiecare două minute, dacă nu vă supărați. Europa și Africa. Mulțumesc, Claude. Europa și Africa știm cu toții că aceste două continente sunt legate la fel și viitorul lor este interdependent. Există provocări comune pe care trebuie să le abordăm, dar există și foarte multe oportunități, cu condiția însă ca acest partenerat să fie într-adevăr un real, cu condiția ca continentul african să fie tratat de la egal la egal. Săptămâni precum acestea nu trebuie să rămână doar momente de celebrare, ci să aducă cu ceva cu adevărat o contribuție importantă pentru consolidarea partelor politice și economice. Migrație și economie trebuie abordate împreună, într-o manieră holistă, așa cum am încercat în acest Parlament și pentru a relansa dezvoltarea durabilă și pentru a promova democrație, statul de drept, bună guvernare și drepturile omului. Și cu privire la drepturile omului, aș pune urgent pe agenda și chestiunea Libiei lupta împotriva traficului de ființe umane, pentru că ceea ce se întâmplă în Libia este rușinos și profit și de prezența colegilor noștri din Africa pentru a trata această temă. Dialogul Africa-UE cu privire la migrație și mobilitate ar trebui să faciliteze mobilitatea, libera circulație a persoanelor, dar și pentru persoanele care nu sunt înalt calificate în interiorul Africii și în UE. Nu putem să ignorăm în continuare deficitul demografic care lovește Europa și în același mod și potențialul de tinerete pe care un continent precum Africa ne-l poate ofri. Avizul pe care l-a adoptat această comisie acum câteva săptămâni conține recomandări care includ canale sigure pentru migrație și aș insista în a solicita ca cele două continente să aibă o răspundere comună în gestionarea acestor fenomene și trebuie să acționeze în baza principiilor solidarității și a partajării responsabilității. Acestea sunt mesajele pentru Abidjan. Thank you very much, um, Mulțumesc foarte mult, Cecil. Doamna Vergia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu împărtășesc optimismul care se degajează din declarațiile pe care tocmai le-am ascultat. Nu văd unde este abordarea echilibrată și holistică a relațiilor între Uniunea Europeană și Africa. Continentul european este cel mai periculos pentru migranți. S-au contorizat 33.000 de decese de decese identificate mm, și o mare majoritate din victime mm, sunt de pe continentul african. Și dacă aceste victime sunt mm, în majoritate oameni de pe continentul african, este că Uniunea Europeană se fortifică, se emit permise de ședere 2 milioane în fiecare an, însă nu uh, către statele africane. Atâta timp cât nu vom deschide căi legale pentru refugiați și pentru migranți, pentru refugiați și migranți, când nu vom avea căi legale de migrație pentru statele africane, ne înșelăm și vom continua să lăsăm să moară oamenii în Mediterană și vom continua să îi luăm, lăsăm în mâinile călăuzelor și traficanților. Avem nevoie de aceste mijloace juridice legale. Toate uh, politicile despre care vorbim este să împiedice pe migranți să plece din statele din Africa și să fie trimiți înapoi în statele de origine, oricare ar fi situația din aceste state. Aș dori să vă dau un, o cifră pe care o repet. 244 uh, de milioane de migranți uh, internaționali. Dintre aceștia, doar 35 de milioane sunt africani. Uh, și majoritatea migrației are loc în interiorul Africii. Noi nu suntem un stat de primire pentru migranții din Africa, din contră, și politicile noastre merg exact invers. Nu sunt politici de cooperare și parteneriat, sunt uh, politici de luptă împotriva cauzelor uh, migrației și fac exact opusul. Uh, vorbim acum despre bani, banii, banii din diaspora care depășesc de trei ori ajutoarele publice sau ajutorul de dezvoltare din ex- exterior pentru aceste state și chiar unele state membre încearcă să uh, includă aceste remitențe în ajutorul public pentru dezvoltare, dar își bat joc. Este, nu este tolerabil și nu este admisibil așa ceva. Și chiar ultimul lucru uh, în legătură cu situația din Libia, imaginile uh, de pe CNN, care până la urmă au provocat o reacție la nivel mondial, uh, sunt insuportabile. Uh, se pare că am dat înapoi un secol cu vânzătorii de sclavi. Și președintele din Republicii noastre se mândrește cu o operațiune în Niger în care uh, am ajutat 25 de persoane. Asta este, acesta este ajutorul Franței. Nu este o abordare echilibrată, nu este o abordare holistică și mm, mă opresc aici pentru colegi, că colegii din Tunisia sunt aici. Tunisia a primit peste un milion de refugiați din Libia și trebuie să facă față acestei situații și noi nu suntem capabili să avem un acord de mobilitate responsabil cu acest stat. Mi se pare inadmisibil și uh, furia mea uh, nu cunoaște limite. Okay, thank you. Uh, Joseph Weidenholzer, please. Domnul Joseph vă rog. Uh, Mulțumesc. Aș avea două întrebări. În primul rând, uh, situația din estul Africii. Ați făcut trimitere? Ce intenționați să faceți în această privință? Pentru că eu cred că aici începe un proces de destabilizare care ar putea duce la consecințe foarte grave și este îngrozitor faptul că oameni din estul Africii se refugiază în uh, zona de război din uh, Yemen. Deci situația trebuie să fie teribilă acolo, ce intenționați să faceți? Și ați mai făcut trimitere și la diaspora. Ce am putea face pentru a implica diaspora mai tare în acest proces. Mulțumesc, Joseph. Doamna Sargentini. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, e ciudat uh, să discutăm aici cu reprezentanții uh, Serviciului de Acțiune Externă și DG Home privind uh, sursele migrației. Eu am experiență în dezvoltare. Sursele migrației sunt inegalitatea și sărăcia. Chestiuni care sunt vizate de, de cooperarea pentru dezvoltare în acest sens și avem articolul 208 al tratat al TFU care spune că politica noastră externă nu ar trebui să împiedice scopul nostru de cooperare pentru dezvoltare și anume eliminarea uh, eradicarea sărăciei pe termen lung. Faptul că acum avem uh, din ce în ce mai multă cooperare pentru dezvoltare, care este folosită pentru politici de migrație sau de inspirație de migrație și e îngrijorător. Și uh, săptămâna trecută am avut un uh, raport olandez al Ministerului Extern al Olandei care arată că misiunile noastre în Niger au dus la o creștere a ratei șomajului. Am uh, eliminat traficul de persoane, dar uh, am uh, ajutat la creșterea șomajului, mai ales pentru tineri, pentru bărbați tineri, ceea ce duce la destabilizarea Nigerului și a regiunii Sahelului, care aceasta din urmă oricum nu este o zonă stabilă și dat fiindcă noi voiam o soluție rapidă, să nu mai vină oameni în Uniunea Europeană, am uh, țintit o țară de unde nu pleacă, nu pleacă de acolo mulți oameni, ci este o țară de tranzit, pe unde vin oameni din coasta de Fildeș, iar Nigeria este o țară foarte săracă care primește finanțare europeană uh, uh, cu bucurie și ce am făcut noi acolo nu ține de cauzele migrației, nu ține de uh, a face ceva pentru a ne asigura că oamenii nu mai pleacă din țară. Ce facem noi este să ne asigurăm că nu mai vin, că nu mai sosesc oamenii în Europa. Și asta pur și simplu se bate cap în cap cu principiile noastre în ceea ce privește dezvoltarea pentru cooperare. E bine să ne ocupăm de cauzele migrației. Asta, asta este inegalitatea în Abidjan, unde ne vom depasa și cu asta de Fildeș. Și uh, uh, summitul UE Uniunea Africană ar trebui să se concentreze pe tineret, nu pe migrație. Înțeleg că există o legătură, dar dacă noi mergem acolo cu, o, cu agenda noastră proprie, încercând să ne asigurăm că semnează omologii noștri acorduri pentru a stăvili fluxul de migranți către Uniunea Europeană, ne vom întoarce fără rezultate și asta ar trebui să ne îngrijoreze. Mulțumesc. Cum arată această contribuție. Acesta este un subiect complex și îmi dau seama că aveți multe lucruri profunde de spus, dar vă rog să mențineți timpul alocat, doamna Sipăl. Mulțumesc. O să încerc să mă aplec asupra unor chestiuni concrete. Când vorbim despre cooperare cu țările africane și eliminarea cauzelor de bază a migrației, ce înseamnă asta practic? Fiindcă uh, Multe rapoarte ne arată că se cheltuiesc bani pentru controlul frontierelor, pentru a evita părăsirea țării de către aceste persoane. Asta este o măsură în acest sens sau uh, dorim să se respecte drepturile omului și ajutăm uh, dezvoltarea economică? Ce facem în mod concret și care sunt domeniile pe care ne, pe care ne concentrăm? În ceea ce este migrația legală, vorbim aici de căi legale pentru refugiați de relocalizare sau căi legale pentru cei care caută locuri de muncă și o perspectivă, cum ar fi cardul albastru și în ce măsură folosim această măsură în diversele mediu și în cooperare cu diversele state membre. Și acum revenim la ce a spus doamna Sargentini. Dacă pe termen lung vrem să avem o activitate durabilă și să combatem cauzele uh, migrației, avem o răspundere în ceea ce privește țările africane, iar întrebarea mea este dacă, ex, dacă cooperăm cu alte părți, dacă există cooperare cu alte părți ale Comisiei, nu numai despre dezvoltare, cum rămâne însă cu politicile noastre generale în ceea ce privește transportul, pescuitul, agricultura, politica energetică, există o dorință de a ne schimba politicile în acele domenii pentru a garanta un viitor mai bun atât țărilor africane cât și Uniunii Europene. Mulțumesc, Brigitte. Ana Gomez. Cauzele migrației nu sunt numai inegalitatea și sărăcia. Și opresiunea este o cauză care merg mână în mână, bineînțeles. Dar acesta este unul din motivele pentru care oamenii părăsesc țări, țări care primesc bani europeni, cum ar fi Etiopia. Apropo, care se destramă și dacă se destramă Etiopia, o să ne confruntăm cu o problemă mult mai mare decât în Somalia. Și este revoltător modul în care SAE și Comisia se facă nu văd ce se întâmplă în Etiopia, unde noi dăm bani unui regim opresiv. Și vedem asta că fug cu mile din, din Etiopia, iar lucrurile se vor agrava, dat fiindcă situația uh, se duce pe apa sâmbetei. E vorba de comerț echitabil, e vorba despre politici de durată în ceea ce privește energia, pescuitul, agricultura și așa mai departe. Și nu cred că asta se coordonează sau se direcționează în mod strategic de serviciile uh, de acțiune externă sau de Uniunea Europeană. Politicile UE au uh, permis uh, fluxurile de imigranți, fluxurile ilegale de imigranți uh, și chiar opresiunea din mai multe țări africane și cleptocrația care este la putere, iar uh, Uniunea Europeană este răspunzătoare, Uniunea Europeană și statele membre, fiecare în parte. La asta se întâmplă și în Libia. În Libia nu există guvern. Știm prea bine că, uh, se, că sclavia este la ordinea zilei în Libia, dar și în alte țări, cum ar fi Mauritania. Știm prea bine că că dacă ă, plătim, că se plătește miliția. Asta, fac Italia, asta face guvernul italian, chiar dacă nu vrea să spună acest lucru. Și miliția um, oprimă ă, cetățenii libieni și asta nu este vorba pentru... Și aici, aici nu e vorba de formarea um, pazei de frontieră, fiindcă Uniunea Europeană nu a... Um, oferit asistență pentru dezvoltare. Eu nu sunt împotriva intervenției militare în Libia. Eu vorbesc despre ce s-a întâmplat când s-a retras cu totul din Libia uh, Uniunea Europeană și-a, răsat, și-a lăsat statele membre să se lupte unele cu altele în Libia și de asta s-a ajuns la, și asta explică situația actuală. Și da, are dreptate colega mea, până nu rezolvăm aceste cauze printr-o strategie adecvată, vom da apă la moară traficului de persoane, fiindcă Eh, investim în eh, tratate de readmitere, de readmisie și nu în căi legale de gestionare a migrației, cât facem asta, noi eh, nu facem decât să punem umărul la această afacere sinistră a traficului de persoane. Mulțumesc! Încerc să mă grăbesc ca să avem timp și pentru oaspeții noștri de astăzi, doamna Wimberg. Mulțumesc, domnule președinte! 60 de, în întreaga lume există 60 de mii, 60 de milioane de refugiați. M-aș bucura să putem ajuta pe toți, dar din păcate nu putem. Uitați-vă la țara mea, la Suedia. Ne-am cheltuit mulți bani pe asistența umanitară. Dar, din cauza migrației sporite din ultimii ani, a trebuit să reducem această asistență umanitară. atâtea persoane trăiesc acum în uh, taberele de refugiați și constatând acest lucru ne dăm seama că ar trebui să-i africăm acolo unde, sim, unde sunt, în Africa. În Suedia am hotărât că vom uh, că vom prelua mai mult refugiați ca parte a contingentului. Și acesta este un lucru bun, după părerea noastră, dar statele membre sunt cele care ar trebui să, hotărească, să hotărască. Vorbim despre cauzele migrației. Acestea sunt multiple. Dar adevărații refugiați nu, nici nu reușesc să părăsească țara sau să ajungă în Europa. Peste 3% dintre refugiații, dintre migranții care au uh, venit în Italia, erau refugiați, restul erau migranți economici. Deci trebuie să ne analizăm acțiunile și să fim mai bine țintite. Trebuie să existe căi legale. ONU are o cotă pentru refugiați. Și da, trebuie să, respect, să acceptăm pe aceștia, dar cei care încearcă să vină în Europa ei se urcă în aceste bărci periculoase și nu știu ce model am putea avea pentru a, a face față acestui lucru. Sofie, mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc uh, oaspeților noștri. Sunt de acord cu aproape toate, chiar toate criticile exprimate de colegii mei. Se prezintă lucrurile ca fiind uh, un pas înainte dezvoltare și așa mai departe. Până la urmă e o mită oferită de statelor africane ca să țină oamenii acasă. Să fim sinceri. Și haideți, chiar dacă criticăm uh, instituțiile europene, să arătăm cu degetul și liderii africani. Fiindcă, așa cum a spus Ana Gomes, una din cauze o reprezintă și acești lideri care sunt fie, fie corupți sau incompetenți, fie dictatori. Și am văzut uh, un exemplu de curând de un uh, lider care la 93 de ani se tot agăța de putere, de atitudine bolnăvicioasă. Și uh, vreau să spun și eu ce a spus Birgit Zippel și poate chiar mai mult. Dacă dăm bani, dacă dăm fonduri unor regimuri uh, opresive, dacă dăm bani pentru înregistrarea cetățenilor și controlul frontierelor, nu facem de fapt decât să ajutăm dictaturile să-și oprime și mai bine cetățenii, noi uh, creăm și mai mulți refugiați, nu-i așa? Pentru că după aceea oamenii vor vrea să fugă din acele țări. Apoi, Judith, Judith s-a referit la această chestiune. Un alt studiu arată că țările din țările africane, pe măsură ce primesc mai multe ce li se îmbunătățește nivelul de trai, cu atât mai uh, posibilă este dorința lor de a se muta. Și când vorbim despre Fondul Fiduciar pentru Africa, 2 milioane și așa mai departe, noi nu trebuie să investim în Africa pentru, pentru a ține pe oameni acolo, ci pentru că este o, o, o șansă de afacere. Asta a descoperit China și noi am închis ochii. În loc să vorbim despre fonduri pentru migrație, uh, pe aici, pe acolo, poate ar trebui să vorbim despre, despre o strategie mai mare de cooperare economică cu Africa, iar în cele din urmă, aici vorbim mai degrabă pentru noi, oare nu ar trebui să fim mai atenți în ceea ce privește mm, competențele bugetare cu privire la aceste fonduri, fiindcă întotdeauna ne enervăm uh, în ceea, din cauza folosirii, proaste folosirea fondurilor, dar apoi uh, ce facem când vine vorba de control bugetar? Nu facem atât de multe și poate ar trebui să fim mai proactive acolo. Mulțumesc și înainte la da cuvântul oaspeților noștri, o să vă rog uh, să răspundeți la aceste chestiuni. V-am spus că o să fie multe chestiuni ridicate, dar uh, uh, vreau să, să se ia aceste puncte tematic, pentru că e vorba aici despre o creștere a volumului muncii noastre în domeniul de afaceri externe, ceea ce va crea multe tensiuni politice și va pune multe probleme. Doamna Sargentini și nu numai au vorbit despre acesta. Întrebarea, întrebarea mea este uh, dacă constatați acest lucru în ceea ce privește finanțarea și în Grecia, dar în Africa lucrurile sunt mai uh, adânci, fiindcă interesul nostru îl reprezintă controlul frontierilor și așa mai departe. Și dacă SAE controlează aceste aspecte, e important pentru noi. Ce părere aveți despre răspunderea politică dumneavoastră? Asta ține de domeniul nostru de competențe și de asta vă, vă aflați aici. Dar bineînțeles că îmi dau seama că um, lucrurile se dezvoltă în acest sens și am constatat acest lucru în Tunisia și în Libia deci, dacă puteți să țineți cont de acest lucru, fiindcă este important pentru noi și va fi important pe viitor. Iar acum uh, dau acum cuvântul colegului din colegii din uh, af, din uh, colegului din uh, Parlamentul Panafrican. Aveți cuvântul uh, și vă rog să nu depășiți două minute. Mulțumesc, domnule președinte bucur foarte mult că pot să iau cuvântul în Parlamentul European, în comisia dumneavoastră. Vreau să vă spun următorul lucru. Migrația forțată este o chestiune care ne îngrijorează și văd că vă îngrijorează și pe dumneavoastră. Nu vreau să mă repet, sunt de acord cu cele spuse aici în sală, mai ales cu cei care au vorbit despre cauzele migrației forțate. Cred că cred că vorbesc bineînțeles de continentul african și știm că una dintre cauze o reprezintă colapsul statului, ceea ce duce la instabilitate politică și bineînțeles, la fuga africanilor către continentul european. Iar acest lucru trebuie să fie rezolvat printr-un dialog profund, serios, fiindcă, până la urma urmelor, aceste două continente sunt victime ale acestor politici Cred că este și o chestiune de ordin umanitar, pentru că mulți dintre cei care fug din Africa o fac din motive de război. Iar aici, Europa are obligația de a sprijini continentul african, fiindcă, așa cum am spus, și Europa este atinsă de acest flagel, și anume migrația forțată. Deci avem în comun această îngrijorare și sper că summitul care va avea loc la Abidjan să, să se ocupe de tineret, așa cum s-a spus, dar în același timp să vorbim și despre această îngrijorare comună. Iar în final, Vreau să vă spun că, după părerea mea și subliniez acest lucru din nou, Uniunea Europeană are această obligație morală, să zicem, ca o țară a civilizației și drepturilor umane de omului de a sprijini continentul african în procesul de instituire a drepturilor uh, democratice și drepturilor omului și să facă acest lucru într-un mod uh, ferm Dialogul trebuie să se învârtească în jurul acestui aspect pentru a pune capăt acestei situații inumane cu care ne confruntăm la ora actuală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și știu că cu toții veți participa la conferința la nivel înalt de mâine. Are acum cuvântul reprezentantului, reprezentantul adunării naționale din Nigeria. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, eu uh, am venit din Nigeria pentru a transmite un singur mesaj privind uh, o chestiune despre care s-a vorbit, și anume cauzele migrației. De ce migrează africanii? În, uh, de-a lungul istoriei umanității, când îți dai îți dai seama că un ecosistem nu mai este prielnic, te muți, pleci. Pentru a găsi confort, pentru a găsi protecție, pentru a scăpa de foamete și așa mai departe. Se vorbește despre corupția liderilor africani. Corupția în Africa este este în parte răspunderea, responsabilitatea Uniunii Europene și a americanilor. De ce? Pentru că majoritatea uh, liderilor noștri corupți, toate averile din Africa, ajung în băncile voastre, în economiile voastre, în activele voastre, ajung în Europa. A, toate activele Africii sunt în mâinile liderilor noștri corupți. Voi îi încurajați și asta este foarte dureros. E dureros că oamenii părăsesc Africa din cauza războaielor, uh, foametei și în mom- în într-un moment anume al istoriei, când vă dezvoltați economiile, ați venit în Africa și ați uh, și atunci investițiile erau bine văzute și migrația nu era rea. Iar acum liderii europeni, liderii africani ne fură banii și dumneavoastră îi ajutați. Vă rog să, vă, să regândiți politica de migrație. Noi, noi vrem să rămânem acasă. Dar, dar faceți ceva pentru a împiedica, împiedica liderii să, să scoată averile din uh, Africa. Repatriați pe cei și activele pe care le găsiți, pe care le aveți deja. Eu, uh, ca tânăr student, am uh, studiat la Helsinki și vreau să vă spun uh, că puteți să mă plătiți cât vreți și îmi să... Și vreau să vă spun că voi mă plătiți cât vreți, dar îmi cereți calitate. Asta este incorrect. Deci vă rog frumos să vă regândiți politicile. Nu se va pune capăt migrației atâta timp cât uh, există comerțul cu arme și uh, vor exista conflicte în Africa. Oamenii vor fugi pentru că caută protecție. Să se punem, hai să punem capăt comerțului cu arme. Îmi cer scuze să vă întrerup, uh, să vă întrerup și eu că veți lua cuvântul și mâine, dar uh, mi s-a părut că, uh, dat că vorbiți de lucruri atât de profunde, puteați să continuați la nesfârșit. Și vrem să dăm cuvântul și colegilor de la acțiune externă, domnul Califa. Mulțumesc, domnule președinte. Am venit din Tunisia pentru a vă transmite un mesaj anume Parteneriatul cu Europa joacă un rol important pentru Africa dar fiindcă se referă, referă la chestiuni de securitate, de fluxuri migrato- migratorii și la schimburi comerciale. Acest uh, al cincilea summit uh, despre tineret este extrem de important, uh, dar subiectul nu creează divergențe. Această, acest subiect este o prioritate pentru continentul african. Cum putem să rezolvăm problema locurilor de muncă și formarea. Cum putem să-i, să, -i, ajutăm pe africanii, tinerii africani să facă față uh, greutăților uh, și să evităm migrația? E foarte important să vorbim și despre interesele bilaterale pentru bunele relații pe care dorește să le desfășoare cu Africa Uniunea Europeană. Trebuie să avem o adevărată politică de dezvoltare și a bunei guvernanțe. Africa trebuie, înainte de toate, să se exprime într-un singur glas și să uh, se ridice toate problemele. Problema principală este cum să se reducă fluxul migratoriu al acestor tineri care ar face orice uh, pentru a fugi, chiar dacă li se pune viața în pericol. Migrația și tineretul, iată, uh, Iată dubla noastră provocare, sclavii din uh, Libia care sunt vânduți uh, în târg în sudul, uh, în Tripoli. Acest summit trebuie să definească obiective comune și uh, răspunsuri și răspunsurile acestea trebuie să pună pe prim plan tineretul. E nevoie să identificăm propuneri concrete care vor fi prezentate șefilor de stat și de guvern. Africa este continentul cel mai tânăr din lume. Jumătate din populația africană are, are vârste sub, o vârstă de, are vârste de sub 20 de ani. Trebuie să-și găsească un loc această nouă generație și ideile sale să fie auzite, să nu fie considerată o amenințare, fiindcă ei sunt nădejdea continentului. Uh, au nevoie de educație bună, de un mediu curat și de uh, a-i face actori în dezvoltarea țărilor, țărilor lor. Iată ce trebuie să definească acest summit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doriți să... Mulțumesc, domnule Califa! Știu că um, cu toții veți uh, avea discursuri și la conferința la nivel înalt de mâine și colegii noștri de la Libre vor fi prezenți acolo. Acum uh, uh, dau uh, cuvântul uh, lui Birgit Malmström, care este uh, director general al uh, relațiilor cu Africa și uh, încă o dată vă, și uh, pentru a răspunde acestor întrebări uh, profunde, cu toții constatăm uh, aceste aspecte în activitatea noastră și la nivel bugetar și la nivelul politicilor comisiei, deci ar fi bine să vă concentrați asupra acestor elemente cheie. And, and thank you. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru toate comentariile de care am luat uh, notă. Mulțumesc și oaspeților noștri din Parlamentele Africane. Cred că este o constelație foarte interesantă. Săptămâna trecută chiar am fost în Nigeria și am uh, vizitat Senatul dumneavoastră o vizită foarte interesantă, unde am discutat de asemenea aceste chestiuni. Mi-am împărțit răspunsul în trei categorii. Am vrut să încep uh, reflectând uh, asupra comentariilor dumneavoastră cu privire la summitul UE, apoi uh, utilizarea fondurilor, măsurile de responsabilitate și apoi răspunsuri la câteva situații specifice anumitor țări. Am senzația că sunt foarte multe emoții și multe interese în acest domeniu, ceea ce este bine. Regăsim uh, aceeași atmosferă la nivelul serviciilor UE și sincer să fiu, facem tot ce putem pentru a aborda aceste chestiuni și uh, Evident, nu există un singur răspuns pentru toată lumea, este o chestiune foarte complexă. Summitul UE Africa nu este un summit pe migrație. Migrația va fi un element, dar uh, tema principală este tineretul, așa cum ați spus. Vorbim și despre crearea de locuri de muncă, investiții, pace, securitate evident, chestiunea migrației, dar și chestiuni care țin de guvernanță. Acestea sunt chestiunile politice care vor apărea și pentru prima dată am încercat împreună cu Uniunea Africană să implicăm în mod inovator tineretul. În primul rând, în octombrie, la Abidjan a avut loc un summit al tineretului, unde am avut privilegiul să particip. Iar uh, rezultatele acestui summit vin, iată, să uh, complementeze activitatea noastră, pentru că acolo am vrut să vedem ce vor ei, tinerii. Instituțiile noastre educaționale încearcă să creeze standarde egale între Europa și Africa, de aceea va fi mai ușor pentru tineri să călătorească de pe un continent pe celălalt. Ei vor să fie în măsură să voteze la alegeri, să candideze, vor multe lucruri interesante pe care le analizăm. Și după cum știți, există un grup de tineri europeni care au fost la uh, acest summit, vor merge și la disabeba și vor crea și pozițiile tinerilor pe care ni le vor da și pentru Abidjan. Asta doar pentru a clarifica temele summitului UE Africa. Acum, la nivelul SAE, ce facem? Colaborăm cu colegii noștri de la Direcția Generală Interne, dar și de dezvoltare. Atunci când analizăm cauzele migrației, facem acest lucru împreună cu cooperarea pentru dezvoltare. Perspectiva noastră însă este asupra mobilității și migrației și pentru acest summit analizăm și dinamica migrației de pe continentul american, care este 90%, doar 10% ajunge în uh, Europa, creează și aici uh, o, provocare, dar vrem să lucrăm cu colegii din Africa pentru a vedea care sunt chestiunile care se desfășoară în uh, Africa pentru noi. Migrația nu este ceva negativ, face parte din mobilitate, din economia noastră și este un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. Sigur, migrația ilegală cea la care v-ați referit dumneavoastră, care se leagă de rețelele criminale, de uh, comerțul cu ființe umane, trebuie combătută împreună. Prin urmare, creăm aceste fonduri, de pildă cel de urgență pentru Africa în ceea ce privește migrația, veți constata și aici știu că există dezbateri și la nivelul Parlamentului cu privire la modul în care cheltuim aceste fonduri. Veți constata însă că din ce în ce mai multe fonduri uh, merg spre crearea de capacități pentru a gestiona, dar și pentru a reprimi returnările. Deci dacă vă veți uita la modul în care se cheltuie fondurile, acesta este tendința asupra căreia ne-am decis. Acum, în ceea ce privește gestiunea granițelor, am spus uh, de nenumărate ori că Europa nu creează ziduri, ci punți. Suntem o societate deschisă care dorește să interacționeze cu partenerii africani, dar și cu alți vecini. Și aș dori să vă dau un exemplu exemplu a ceea ce facem. Una din chestiunile legate de gestiunea granițelor. Există o forță comună uh, europeană care acționează în Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania și Chad. Șefii de stat și de guverne din aceste țări s-au adresat Uniunii Europene spunându-ne că vrem să facem ceva, nu doar cu privire la rețelele infracționale din această zonă. Vrem de asemenea să combatem terorismul din propria zonă pentru că situația se deteriorează. Cred că este un lucru responsabil să vii cu un răspuns la aceste situații. A treia chestiune, pentru că știu că timpul trece, dar v-ați referit la acest lucru vizând situațiile specifice pe țări vis-a-vis -vis de Libia. A existat o declarație comună între înalta reprezentantă și președintele Uniunii Africane, care au avut o discuție și anterior, în baza căreia s-a făcut o declarație ieri prin care se condamnă situația ceea ce se petrece în Libia. Asta este poziția europeană. Lucrăm uh, foarte îndeaproape cu Organizația Națiunilor Unite și cu alte organizații cu, pentru protejarea drepturilor ca, persoanelor care se află în Libia acum și vom continua să facem acest lucru. Etiopia. Nu aș spune că. De fapt, avem un parteneriat strategic uh, între Uniunea Europeană și Etiopia. Deci încercăm să lucrăm pe multe teme cu Etiopia, recunoscând rolul pe care Etiopia îl joacă în uh, regiunea est-africană. Ați menționat un milion de refugiați pe care îi găzduiește Etiopia. Suntem la curent cu acest lucru, dar ne dăm seama și de importantul rol pe care îl joacă Etiopia în regiune. După situația dificilă la care m-am asistat anul trecut, am avut un dialog uh, apropiat. Suntem dispuși să aprofundăm aceste lucruri, dar eu cred că am acționat destul de mult. Au existat întrebări cu privire la Africa de Est. Nu ați menționat anumite țări specifice, dar probabil vorbiți de estul Sudanului și Somalia. Colaborăm cu organizația din această zonă pentru a înțelege mai bine situația politică, dar dacă mergi la Salvachia și la situația din sudul Sudanului, constatăm că e foarte dificil. Oamenii suferă, dar Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari furnizori de asistență umanitară din sudul Sudanului. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că e o situație foarte gravă acolo în ceea ce privește deplasările de populație. Te-am mai menționat Nigerul și ce se întâmplă acolo dacă le luăm oamenilor locurile de muncă. Am fost în Tunisia de mai multe ori. Și atunci când uh, vorbești cu autoritățile din Niger, numărul de persoane care traversează Nigerul reprezintă o problemă. De aceea și-au dorit să poată gestiona mai bine acest flux. Sigur, este o chestiune complexă. Suntem la curent cu politica din Niger. de situația din nordul Nigerului și ce se întâmplă și în alte părți. În directoratul nostru pentru Africa încercăm să ne aducem cea mai bună contribuție prin furnizarea analizei politice. Și apoi ne consultăm cu directoratele generale pentru interne și dezvoltare care vin cu instrumentele specifice pentru migrație, dar noi în orice caz încercăm să acționăm uh, în mod specific atribuțiilor noastre. Am să mă opresc aici. Ați ridicat însă în discuție chestiuni uh, pe care le-am putea dezbate întreaga noapte, dar știu că și mâine veți avea o dezbatere la care va participa și în alta reprezentantă. Așa acum am să dau cuvântul colegei mele. Mulțumesc. Mă voi referi doar la câteva dintre chestiunile concrete pe care le-ați menționat. Viețile pierdute în larg, da? Cifrele sunt șocante, 2750 anul acesta, dar din fericire totuși mai puțin decât anul trecut datorită eforturilor noastre comune. Dar au fost și peste mii salvați de paza de coastă italiană și 12.000 salvați de paza de coastă Liba, din Libia m-ați întrebat la, de asemenea cu privire la eforturile de relocare. Aici avem proiecte pilot în ceea ce și cu statele membre cu privire la migrația pentru locuri de muncă și vom ține la curent. Să nu uităm că este o problemă globală și colaborăm cu partenerii noștri globali, cu privire la un acord global pentru migrație și pentru refugiați, dar cred că mă voi opri aici. Mulțumesc, știu că ați fi putut continua ambele dintre dumneavoastră, pentru că această dezbatere, așa cum am ascultat uh, și din partea colegilor, este plină de emoții. Însă este important ca la întâlnirea de mâine să avem o bună reprezentare. De aceea subliniez încă o dată importanța ei, ținând cont și de intensitatea dezbaterii de astăzi. Aș dori să mulțumesc uh, Serviciului de Acțiune Externă și Directorului General pentru Interne și menționând că acest dialog uh, trebuie să fie unul permanent. Mulțumesc și colegilor care au participat la dezbatere. Mulțumesc! Dragi colegi, acum avem reuniunea coordonatorilor și îi rog pe cei care nu sunt implicați în această reuniune să părăsească sala.